Declar sesiunea redeschisă și la capitolul anunțurile președintelui aș vrea să spun că domnul Steanov mi-a trimis o cerere de apărare a imunității sale în cadrul unei proceduri